Acum vom uh, trece la următorul punct de pe ordinea de zi și anume declarația ale Consiliului și Comisiei privind situația din Iran. În numele Consiliului dau cuvântul domnului Carl Bildt. Vă rog. Well, Mr. President, Commissioner, uh, members of the... Domnule președinte, domnule comisar, uh, domnule comisar, membri ai Parlamentului, este o onoare pentru mine și o plăcere să mă aflu în fața dumneavoastră Mă aștept să se repete de multe ori în următoarele șase luni această situație. Problema despre care vorbim astăzi este Iran și înainte de a intra în substanța chestiunii, dați-mi voie să exprim condolențele noastre uh, față de această țară cu ocazia accidentului tragic de avion care s-a produs astăzi. Regretăm pierderile de vieți omenești și ne exprimăm uh, simpatia față de toți cei afectați de acest tragedie. Evident, uh, Iranul reprezintă o prioritate importantă a agendei uh, președinției suedeze din cauza rezultatului alegerilor și, ca să spunem uh, foarte eufemistic, din cauza semnelor de întrebare ridicate de aceste alegeri și de evoluțiile politice pe care le-am văzut de atunci încoace. Faptul că Uniunea Europeană a avut o poziție foarte puternică și principială se explică în, așa, în acest fel. Am uh, considerat că autoritățile iraniene trebuie să investigheze realmente și să clarifice toate semnele acestea de întrebare. Am avut un răspuns și o reacție foarte clară față de ce am văzut că s-a întâmplat pe străzile Teheranului. Am condamnat represiunea, violența, uh, utilizarea forței Uh, lucruri pe care le-am văzut uh, întâmplându-se împotriva unor demonstranți pașnici, am condamnat represiunea împotriva ziariștilor, a mass media în general, a, a protestatarilor. Acestea nu sunt doar contrare normelor și valorilor pe care le reprezentăm, ci și, evident, și uh, dorințelor uh, de a avea o societate mai deschisă și mai uh, democratică, dorințe exprimate de atâția iranieni. Odată ce am spus acestea, rămânem uh, pe poziția noastră de principiu și anume că dorim o altă relație, o relație mai bună uh, cu națiunea iraniană, pentru că națiunea iraniană este una extrem de importantă care a contribuit uh, din plin la dezvoltarea globală și sperăm că într-un punct uh, nu prea nevântat din viitor va fi posibil o astfel de relație. Înainte de a încheia, dați-mi voie să subliniez un lucru care ne-a ocupat foarte mult uh, atenția și anume faptul că autoritățile iraniene au uh, închis o serie întreagă de, de personalități, precum și unii membri ai instituțiilor, misiunilor din țările europene, și unii cetățeni europeni. Suntem în contact uh, cu autoritățile iraniene, considerăm că acuzațiile care le se aduc acestor oameni sunt absolut nefondate și vă asigurăm că vom continua să uh, interacționăm cu autoritățile iraniene până când uh, aceste probleme vor fi rezolvate în mod satisfăcător, adică până aceste persoane vor fi eliberate. Mulțumesc. Grație. Președintele. Mulțumesc, domnule Bilt. Are acum cuvântul doamna comisar Ashton, 5 minute. Obviamente, cu un po' de flexibilitate. Thank you, uh, President. And... Vă mulțumesc mult, foarte mult, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să îi felicit pe toți noi eurodeputați. Uh, Comisia așteaptă un dialog constructiv cu dumneavoastră, inclusiv în legătură cu provocările internaționale cu care ne confruntăm. Subiectul dezbaterii de astăzi este un asemenea subiect. Colega mea, Benita Ferrero-Waldner, este plecată în această săptămână și de aceea am fost rugată să o reprezint în Parlament. Acest Parlament uh, are un rol extrem de important în menținerea și dezvoltarea relațiilor între Uniunea Europeană și Republica Islamică Iran. Schimburile între delegația uh, Parlamentului pentru Iran și Comisia au avut un rol esențial. Parlamentul a înființat anumite instrumente care au fost, au fost baze ale activității Uniunii Europene în Iran. Și sperăm că situația va continua în anii următori. Dezbaterea de astăzi este datorează alegerilor recente prezidențiale din Iran, prezidențiale din Iran și a evenimentelor care au urmat. Mm, fără îndoială că aceste evenimente care au însemnătate pentru cetățenii Iranului au o semnificație mai largă. Uniunea Europeană a luat o poziție foarte clară în legătură cu situația din Iran de după alegerile prezidențiale și a, a rămas unită. Am exprimat un, respectarea suveranității Iranului, însă ne-am exprimat preocuparea în legătură cu violențele de după alegeri. În orice situație în care viețile sunt supuse riscului. Orice implicare în protestele care au urmat a Europei este nefondată. Uh, detențiile arbitrare, în schimb, cenzura mass media, reprezintă încălcări ale drepturilor omului care nu pot să fie um, probleme care să fie considerate de natură internă. În ciuda situației de, delicate din Iran, Comisia crede în menținerea dialogului înainte de alegeri și acum. Uniunea Europeană și Iranul au foarte multe interese comune, inclusiv lupta împotriva traficului de droguri și susținerea refugiaților afgani. În aceste domenii uh, intenționăm să continuăm cooperarea și sperăm că Iranul împărtășește această opinie. Uh, sperăm ca instrumentele comunitare să fie folosite pentru activități constructive în Irana, Iran și să continuăm uh, cooperarea prin schimburile academice Erasmus Mundus. Uh, trebuie să des- păstrăm deschise toate canalele de comunicare cu Iranul. Trebuie să dialogăm cu Iranul și acolo unde este posibil vrem să continuăm cooperarea. Diferențele noastre cu guvernul iranian actual eh, sunt foarte numeroase și unele foarte grave Însă, încercăm să găsim soluții la acestea prin dialog, doar prin discutarea provocărilor care apar între noi în spiritul respectului reciproc, le putem depăși. Europa nu a închis niciodată ușa unor asemenea negocieri. Și mă alătur președinției uh, atunci când exprimă condoleanțe pentru familiile iranienilor care au murit în catastrofa aviatică de astăzi. Președintele, vă mulțumesc, doamnă comisar. Acum trecem la reprezentanții grupurilor politice. Domnul Sarius Volski, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vorbesc despre dezbaterea care a avut loc în reuniunea extraordinară AFECT. Pentru că au fost uh, mulți participanți uh, noi. Prea uh, mulți dintre dumneavoastră cunosc, de fapt, situația foarte bine. Uniunea Europeană are datoarea să insiste asupra universalității drepturilor omului, respectarea lor strictă și să îndemne Iranul să renunțe la violență noi, în uh, cadrul uh, Comisiei pentru Politică Externă, uh, facem apel la Iran în acest sens. Este un aspect foarte important. Susținem poziția pe care președinția Consiliului și Comisia Uniunii Europene le-au formulat în acest sens. Sperăm ca măsurile care se vor lua în Iran să corespundă respectării drepturilor fundamentale, să se renunțe la tortură, la violență, să fie susținute organizațiile civile din Iran pentru a putea apăra democrația. Este important să îi susținem pe toți reprezentanții societății civile din uh, Iran și să acționăm în combaterea traficului de narcotice, să susținem uh, lumea universitară, să uh, permitem ca libertatea de expresie în această țară să se poată impune. Trebuie să exercităm o presiune asupra Iranului, dar nu să izolăm Iranul. Iar dialogul trebuie continuat, chiar dacă uh, acest dialog este foarte dificil. trebuie să ne întrebăm cum să continuăm în viitor, să iau în calcul eventual sancțiuni care pot fi impuse. Este important însă să creăm și uh, căi ale dialogului și uh, să putem să facem us de uh, procesul diplomatic în relația cu Iranul. Noi, în Parlamentul European, trebuie să accentuăm latura diplomației parlamentare în relația noastră cu Iranul. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Cyrus Volski, spune președintele. Domnia s-a vorbit în numele grupului PPE, iar acum dau cuvântul unui reprezentant al grupului uh, Alianței Progresiste a Social-Democraților, domnul Howitt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În timp ce unii oameni își pun întrebări în legătură cu rezultatul alegerilor, nu este niciun dubiu că zeci de oameni au fost uh, uciși și sute răniți în demonstrațiile care au avut loc de la alegeri de atunci și de asemenea se pare că mii de oameni au fost închiși și sunt prizonieri politici. Așadar, în mod corect, acest Parlament n-ar trebui să ezite în niciun fel uh, în condamnarea acestor abuzuri împotriva drepturilor omului, precum și abuzurile împotriva jurnaliștilor care s-au petrecut după alegeri. Ar trebui să spunem, așa cum a spus și domnul Zarius Borski uh, la FED săptămâna trecută, ar trebui să recunoaștem că una dintre căile cele mai uh, bune de a avea alegeri corecte este și libere este să inviți uh, echipe de monitorizare a alegerilor și Parlamentul European are multă experiență în această uh, chestiune uh, pentru a uh, verifica corectitudinea alegerilor. Uh, noi avem motive să spunem că aceste alegeri nu au fost corecte și libere. Uh, suntem alături de iranienii care au fost uh, arestați, ale căror drepturi au fost încălcate, dar cer uh, colegilor noștri să, să nu-i uite nici pe iranienii angajați la ambasada britanică care au fost reținuți și acuzați într-un mod cât se poate de nejustificat și absurd și de asemenea suntem alături de studenta franceză care a fost închisă de arestată de autoritățile franceze și îi felicităm pe uh, colegii noștri care au susținut uh, cazul acestor uh, persoane și cerem și instituțiilor să continue să facă. În fine, mi-e rușine că Partidul Național Britanic are astăzi ocazia să ia cuvântul pentru prima dată uh, după ce a spus odată că islamul este un cancer care trebuie eliminat prin chimioterapie. Este rușinoasă această declarație, aceasta nu este atitudinea nici a Marii Britanii, nici a Uniunii Europene și ar trebui să, stăm, uh, să fim uniți împotriva unei astfel de atitudini la nivel internațional. Președintele, mulțumesc uh, domnule Howitt. Acum dăm cuvântul pentru grupul ALDE domnului Neitz Jutenbrec. Doamnei Neitz Jutenbrec. Domnule președinte, domnule președinte în exercițiu, stimați colegi, Iranul este o țară mare cu o populație în principal tânără, o istorie și o cultură impresionante. De asemenea, Iranul este localizat într-o zonă uh, de conflict. Din aceste motive, și și din motive de compasiune, nimic ceea ce se întâmplă în Iran nu trebuie să ne lase fără reacție. Credem că toate popoarele din lume, inclusiv poporul iranian, au dreptul să își aleagă uh, conducătorii și să îi înlocuiască. Alegerile din Iran nu corespund standardelor internaționale pentru alegeri libere și corecte. Chiar și în limitele care există în Iran, o mare parte din populație nu a acceptat rezultatele oficiale și a ieșit în stradă pentru a protesta. Renumărarea votului, voturilor nu a convins populația iraniană de uh, validitatea votului, așa încât protestele au continuat. Aceste proteste au fost înăbușite în mod violent și această, um, uh, aceste reprimări continuă. Condamnăm aceste persecuții și cerem Iranului să le uh, înceteze imediat și să elibereze prizonierii. Reținerea um, jurnaliștilor și a personalului ambasadelor trebuie să fie oprită domnule președinte, doamnă comisar, un regim care se um, îndreaptă împotriva populației sale și împotriva tinerilor din țara sa, uh, își pierde orice fel de legitimitate, nu doar la nivel intern, ci și extern. Mi se pare tragic că aceste evenimente Uh, apar acum când președintele Statele, Statelor Unite este dispus să se angajeze într-un dialog cu Iranul. Iranul va pierde o oportunitate istorică de a își asuma un rol pe scena mondială demn de istoria și cultura sa. Președintele, vă mulțumesc, vă mulțumesc că ați respectat timpul de vorbire, iar acum cerem la, trecem la grupul verzilor. Domnul Conbendit. Două minute. Doamnă comisar, domnule președinte, dragi colegi, când un popor dorește să se libereze, se bucură de admirația și de solidaritatea noastră, iar acesta este cazul pentru poporul iranian. Chiar uh, dacă aceste alegeri uh, au fost fraudate, este totuși uh, o posibilitate care s-a creat pentru poporul iranian să-și exprime dorința de libertate și de a se înscrie pe calea democrației. Sigur că atunci când o putere, un regim terorist este la putere, acest lucru nu se poate ă, realiza. Ceea ce s-a întâmplat la Teheran este cumplit. Tortura este o practică cotidiană în închisorile din Teheran Um, chiar uh, vis-a-vis -vis de iranieni, de propria populație. Iar uh, confruntându-ne cu situația aceasta, Europa trebuie să ia măsuri. Sigur că este dificil să găsești un echilibru între respectarea și apărarea intereselor legitime ale poporului iranian și în același timp în condamnarea și pedepsirea faptelor guvernului. Noi trebuie însă să demonstrăm că suntem de partea poporului iranian. Solicit Comisiei și Consiliului să analizeze și participarea de Nokia, Siemens, a celor care furnizează guvernului armament vis-a-vis -vis de uh, populația iraniană. Pentru că altfel uh, regimul nu ar putea să reprime voința poporului iranian. Mulțumesc domnului Con bendit spune președintele, iar acum dau cuvântul domnului Stevenson, grupului conservatorilor și reformatorilor europeni. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În timp ce noi stăm aici și dezbatem uh, recentele demonstrații din Iran, înțelegem oare că peste 50 dintre liderii studenților uh, protestatari care au fost arestați au fost spânzurați de autoritățile iraniene, că peste 200 de oameni au fost omorâți pe străzi, incluzând-o pe Neda, femeia care a devenit un simbol internațional puternic al brutalității uh, împotriva popor, pe care acel regim fascist îl exercită împotriva poporului iranian și în timp ce noi continuăm să ne bucurăm de poziția de cel mai mare partener comercial al guvernului iranian, ne gândim mare serios că banii sunt mai importanți decât viețile oamenilor? De ce nu suntem gata să impunem sancțiuni mai dure? De ce nu uh, eliminăm noi, Parlamentul, acea delegație pentru relațiile cu Iranul, care oricum în ultimii cinci ani n-a fost nimic mai mult decât o, o, uh, o uh, portavoce ascultătoare a instituțiilor iraniene din Bruxelles și a, umplut de rușine instituțiile europene. Haideți să uh, eliminăm această delegație și să uh, fim mai duri cu iranienii pentru că duritatea e singurul limbaj pe care îl înțeleg. Mulțumesc, spune președintele. Dau acum cuvântul domnului uh, Schulz din grupul GUE-NGL. Un minut. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Kommissar. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, domnule ministru, stimate colegi, stimați colegi. Grupul GUE-NGL este îngrijorat de actele de violență din Iran. Condamnăm cu hotărâre violența împotriva propriei populații. Suntem îngrijorați de soarta numărului mare de persoane aruncate în uh, închisoare și sperăm ca Parlamentul European să acționeze unit vis-a-vis -vis de guvernul de la Teheran. Um Criticăm în același timp opiniile apărute în anumite mijloace de informare în masă care se îndreaptă împotriva acestor acțiuni legitime ale populației iraniene. Regretăm și că uh, președintele american mai degrabă uh, mizează pe diplomație, nu a permis Israelului să acționeze um, armat împotriva Iranului. Dar uh, noi trebuie să ținem seama de dorința uh, unui stat de a ajunge la o schimbare politică și să susținem această dorință. Mulțumim domnului Scholz și uh, dăm cuvântul acum domnului Provera din partea grupului Europa pentru Libertate și Democrație. Grazie președinte, congratulațiuni pe elecțiune. Vă mulțumesc, domnule președinte, și felicitări pentru realegere, reprimarea acelor cetățeni care au protestat împotriva alegerilor, cenzura în mass media, persecutarea opoziției, toate aceste lucruri dovedesc că nu există democrație în Iran. Uh, o situație asemănătoare se găsește în alte părți ale lumii, cum ar fi China. Însă Iranul ne îngrijorează mai mult. Iranul vrea să fie o supraputere regio- regională. Încearcă să uh, influențeze uh, politica din țările vecine, uh, susține Hezbollahul și trimite ajutoare în Basra, în Irak. nu mult, înainte, nu mult timp în urmă, un cântăreț a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru că a insultat islamul și președintele Ahmadinejad a spus că distrugerea Israelului este un obiectiv politic al său principal. Uh, de asemenea, Iranul are un program nuclear care nu este supravegheat internațional. Este unul dintre producătorii cei mai mari de petrol și de gaze naturale din lume și este clar că obiectivul lor este să dezvolte arme nucleare cu care să amenințe comunitatea internațională. Trebuie să avem un efort intens în Europa pentru a găsi un răspuns corespunzător față de regimul al Ayatollahului și să susținem mișcările reformiste iraniene. Ar trebui să uh, reformăm resursele financiare în instrumentul european de susținere. Cu toate acestea, niciun fel de intervenție politică nu va funcționa fără o acțiune unită din partea noastră. Uh, președintele, vă mulțumesc, domnule Provera. Iar acum aș dori să vă mulțumesc pentru uh, discursul dumneavoastră. Sunt puțin mai indulgent cu timpul pentru că este primul discurs al multor colegi. Este un comentariu pe care îl fac tuturor, însă vă rog să respectați, dacă puteți, timpul de vorbire. Acum îi dau cuvântul doamnei Cristina Morvai din partea membrilor neafiliați. Două minute. Uh, mulțumesc, domnule președinte ca avocat uh, pentru drepturile omului cu experiențe de 20 de ani, dați-mi voie să cer acestui Parlament ca pentru a avea legitimitate și credibilitate de a analiza situația drepturilor omului în lumea a treia și în alte țări, să ne uităm cu mai mare atenție și la situația democrației, statului de drept și drepturilor omului în interiorul Uniunii Europene, mai ales în propria mea țară, Ungaria. Dați-mi voie să vă comunic câteva lucruri. Pe 23 octombrie 2006 a fost o demonstrație importantă cu 100.000 de oameni care comemorau Revoluția din 1956. Aceasta a fost organizată de către cel mai mare partid de opoziție, Fides, care este reprezentată aici în PPE, cei care practic au câștigat alegerile anul acesta în Ungaria. Era un amestec de persoane uh, în vârstă, copii, femei și poliția maghiară a atacat brutal această demonstrație cu gaze lacrimogene, cu uh, poliții școlare, cu bastoane și a rănit grav câteva sute de oameni. Cu aceeași ocazie, câteva sute de oameni au fost arestați ilegal și torturați în închisoare. Din acea zi, în ultimii trei ani, până în ultimele zile, când 216 de demonstranți pașnici au fost reținuți în mod ilegal și brutalizați de poliție, deci în toți, toți acești trei ani, cu fiecare ocazie când a existat un protest uh, antiguvern, nu în Iran, nu în China, nu în Honduras, ci într-o țară membră a Uniunii Europene, Ungaria, s-au întâmplat aceleași lucruri. Poliția a folosit metode brutale în masă, a arestat ilegal. Vă rog să vă alăturați mie și indiferent de afilierile politice, vă rog ajutați-ne să aflăm ce s-a întâmplat, cine a fost responsabil, să facem dreptate victimelor și uh, Uniunea Europeană ar trebui să <clears throat> aducă, să oprească astfel de încălcări ale drepturilor omului, pentru că altfel nu putem să analizăm noi situația drepturilor omului în Iran sau în altă țară în afara Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Grație, signora eh, Morvai. Mulțumesc, doamna Morvai. Acum Dau cuvântul uh, domnului Milan Mon, două minute. Mulțumesc. Eu voi vorbi despre Iran. Și, înainte de toate, uh, doresc să exprim condoleanțe pentru familiile victimelor accidentului aviatic de astăzi. În ce privește situația din Iran, Procesul electoral nu a fost nici liber, eh, nici eh, concludent în ce privește rezultatele. Demonstranții împotriva acestor rezultate au fost eh, combătuți cu brutalitate, jurnaliștii nu s-au putut exprima liber, ehm, informația a fost manipulată. Regimul iranian ehm, în același timp și-a deteriorat și mai mult imaginea în exterior. De altfel, în ultimii ani au apărut și fisuri în acest uh, regim, pentru că a crescut nemulțumirea la nivelul păturilor largi ale populației. Situația economică din Iran nu s-a îmbunătățit. Uniunea Europeană trebuie să acționeze Um, hotărât și unitar pentru a se strădui să îmbunătățească situația drepturilor omului din Iran, să îmbunătățească uh, situația societății civile din această țară. Trebuie să cerem mai multe drepturi, trebuie să cerem respectarea democrației. Dar uh, să ținem seama și de uh, amenințarea care există în, acest, în această regiune și Uniunea Europeană și Statele Unite trebuie să coopereze. Ehm, aceasta trebuie să fie o prioritate a președinției suedeze pentru ca situația din Iran să se îmbunătățească și să ținem seama de eh, riscul existent datorită ehm, probabilei dețineri de armament nuclear de către Iran. Evenimentele din ultimele săptămâni au arătat că extremismul și caracterul radical al regimului din Iran uh, sunt evidente. Nu putem accepta ca acest regim să pună mâna pe armamentul nuclear. Mulțumesc domnului Milan Mon, iar domnul acum domnul este Otiza pentru două minute. Señor presidente, iba a comenzar. mulțumesc, domnule președinte. domnule reprezentanți ai Consiliului și al Comisiei. Aș, este primul meu discurs în acest uh, Parlament și mă bucur că nu discutăm Iranul pentru că este pe prima pagină. Uh, din păcate, problema Iranului a fost înlocuită pe primele pagini de alte probleme Uh, grave din lume, China, Honduras. Însă nu cred că pagina uh, pe care apar știrile trebuie să determine dacă noi discutăm un subiect în Parlamentul European sau nu. Noi trebuie să fim coerenți pe măsură ce puterile noastre cresc, în special în ceea ce privește drepturile omului. Înseamnă că trebuie să examinăm toate instrumentele pe care le avem la dispoziție în acest domeniu. În ceea ce privește Iranul, nu trebuie să evităm discutarea problemelor probleme nucleare și despre nerespectarea drepturilor omului. Dialogul structural pentru drepturile omului a fost suspendat începând cu 2004. Nu avem o clauză de comerț care să includă o prevedere democratică și banii disponibili pentru monitorizarea drepturilor omului în Iran sunt extrem de puțini. Avem nevoie de instrumente corespunzătoare. Unii au cerut întreruperea relațiilor cu Iranul, noi ne împotrivim uh, Uh, acestui lucru. Bineînțeles că nu susținem reprimarea din Iran, dar nu trebuie să renunțăm la lupta împotriva încălcărilor drepturilor omului și a sărăciei în lume. Trebuie să ajungem la o alianță a civilizațiilor. Sper că Consiliul ne va ajuta să facem acest lucru. Președintele, vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Rosbach, un minut. Europaparlamentet har adskilt Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Parlamentul European a condamnat în uh, nenumărate rânduri uh, încălcările drepturilor omului din partea guvernului iranian. Cred că este timpul să uh, acționăm într-un mod tangibil, concret, pentru că vorbim despre oameni care doresc realmente să fie liberi, care ies pe străzi și demonstrează încercând să uh, dărâme acest regim criminal care nu are ce căuta în secolul 21. Trebuie să examinăm rolul jucat de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Trebuie să ne asigurăm că toți cei care au uh, făcut aceste acte reprobabile sunt Uh, făcuți responsabili de ele și că Ahmadinejad este trimis în fața unei curți uh, penale internaționale. Nu putem avea o delegație cu Iranul care la ultima sa întâlnire a fost transformată într-un instrument pentru intențiile regimului uh, iranian. Nu cooperăm cu dictaturile. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Și acum dau cuvântul domnului Griffin Domnule președinte, am uh, monitorizat uh, comemorarea Revoluției din 1956 la Budapesta anul trecut și pot uh, confirma faptul că am avut de-a face și aici în Europa cu abuzuri la adresa drepturilor omului. Nu trebuie să fim ipocriți să condamnăm Iranul pentru recurgerea la uh, violență dacă David uh, Cameron uh, răspunde de o organizație în care există multe persoane care îmbrățișează violența împotriva conaționalilor în Marea Britanie. Și există, din acest punct de vedere, o susținere inclusiv financiară pentru uh, organizații uh, de acest tip. Dar aș insista în primul rând asupra următoarei idei. Chiar dacă sunt justificate criticile noastre la adresa Iranului, ele ar putea să fie exploatate de către, uh, uh, ca fiind o propagandă de război uh, din partea țărilor occidentale împotriva acestei țări. Să ne gândim însă că există atâtea holdinguri care activează în domeniul uh, exploatării petroliere care mm, sunt implicate în domeniul construcțiilor și care mm, într-un fel ar putea să fie interesate ca Iranul mm, să fie anihilat ca stat. Nu trebuie să susținem asemenea interese, pentru că ar fi un atac contraproductiv al, atac, al Occidentului împotriva lumii islamice. Nu trebuie să justificăm retorica ipocrită, pentru că trebuie să ținem uh, seamă și de actele de violență care există în uh, țările noastre. Există um, tineri care um, au avut de suferit uh, și au fost răniți. Mulțumesc, spune președintele. Mulțumesc domnului Griffin și Acum are cuvântul domnul Kaczmarek pentru două minute. Pani comisar, șanovni państwo. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Moartea persoanelor nevinovate este întotdeauna tragică, dar atunci când mor apărând uh, valori cum ar fi libertatea și adevărul, se poate spune că suferința lor nu a fost în zadar și uh, este destul de grav când uh, regimul ucide protestatarii și eh, disidenții. Sperăm doar că aceste fapte își, îi vor ajuta pe oameni să-și dea seama de natura reală a regimului iranian. Este un regim cu mâinile pătate de sânge. De aceea trebuie să acționăm pentru a schimba ceea ce nu putem accepta. Întrebarea este ce putem face noi putem susține cererile și propunerile care au fost deja prezentate. În primul rând, autoritățile iraniene trebuie să înceteze violențele împotriva disidențelor, comunita- disidențelor. Comunitatea internațională trebuie să monitorizeze situația și să garanteze respectarea drepturilor omului. În al doilea rând, Iranul trebuie să organizeze alegeri libere și corecte, care să permită tuturor candidaților să candideze, nu doar celor uh, care au acceptul autorităților. Și cei care hotărăsc cine poate să fie candidat nu au fost aleși în mod democratic. Alegerile trebuie să fie verificate de observatori externi. În al treilea rând, trebuie să facem uh, ceea ce putem pentru a ne uh, asigura că alegerile vor fi pașnice și că cei, acei iranieni care vor schimbarea vor uh, ajunge la alegeri libere, pentru că Iranul să poate contribui la securitatea uh, reală. Domnul Mujavi, liderul opoziției iraniene, a spus că aceste proteste uh, au reprezentat începutul sfârșitului pentru guvernul iranian. Sper că are dreptate. Mm, vă mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului Mauro. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc președinției suedeze pentru intervenția sa de, de la începutul dezbaterii. Mi s-a părut un discurs uh, cât se poate de echilibrat și care ne-a permis să înțelegem responsabilitatea care ne incumbă. Dați-mi voie să fac o observație care izvorăște din ceea ce am văzut și eu ca toată lumea pe ecranele televizoarelor. Am văzut mari mase de oameni care au uh, manifestat în Iran și dacă este adevărat că Iranul este o teocrație unde fundamentalismul uh, în numele lui uh, Allah încearcă să-și pună în aplicare un proiect. Am văzut, pe de altă parte, și uh, oameni care erau uh, pe stradă care demonstrau și care strigau Allah e mare, dar există o mare diferență în, hotărâri, în hotărârea celor care nu mai vor să mai suporte violența și asta ne arată că în Iran uh, dragostea de libertate, uh, dragostea pentru popor și Uh, pentru uh, binele altora nu a murit, nu au murit încă. Deci 30 de ani de teocrație, de distrugere a drepturilor omului, n-au reușit totuși să suprime uh, amintirea libertății care este prezentă în fiecare ființă umană. Și această dragoste de libertate și de adevăr uh, trebuie să le încurajăm. Acestea Asta înseamnă că avem anumite responsabilități și trebuie să fim puternici, hotărâți de aceea Uniunea Europeană trebuie să-și facă auzită vocea. Nu există doar aspectele geopolitice aici. Trebuie să uh, transmitem foarte clar și acest mesaj că Uniunea Europeană, proiectul european trebuie să încurajeze această idee a libertății și care este atât de dragă tuturor celor care au manifestat. Președintele, mulțumesc, dau cuvântul domnului Chilan două minute has taken place. A avut loc o schimbare crucială în Iran. Primele noastre concluzii ar trebui să fie că Iranul nu ă, mai este același ca înainte, pentru că milioane de iranieni au refuzat să mai fie ostatecii unui ă, regim ă, opresiv. Au demonstrat că au curajul să protesteze. Nu este uh, vorba doar de a uh, relua niște alegeri. De data aceasta, uh, regimul și sistemul electoral a dat, de fapt, ocazia pentru un protest al maselor. Asta îmi amintește de o situație de acum peste 20 de ani din Europa răsăriteană, în timp ce uh, uh, ne pregăteam la coexistență cu sistemul totalitar sovietic, milioane de ostateci ale acestui regim au provocat regimul care astfel s-a prăbușit. De aceea este important să realizăm că abordarea Europei vis-a-vis -vis de Iran nu poate să rămână aceeași se apreciază că în timpul a 30 de ani de dictatură peste 2 milioane de persoane au fost aruncate în închisori, peste 200 de mii de persoane au fost torturate și că sute de mii eh, de persoane eh, au avut de suferit. Eh, sute de persoane au fost recent torturate și au decedat. Europa are o răspundere în atitudinea sa față de Iran. Trebuie să apere drepturile cetățenilor iranieni, în același timp dictatorii trebuie să plătească pentru atitudinea lor. Nu trebuie să permitem unor membri ai acestui guvern să călătorească în spațiul european. Trebuie să exprimăm clar indignarea noastră vis-a-vis -vis de această atitudine a guvernului și Ă, trebuie să acceptăm ca alegerile libere din ă, Iran să fie organizate numai sub supraveghere europeană. Mulțumesc domnului Ghelan, iar acum ă, doamna Colanska Bobisca pentru un minut. Dear President, Domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi, atunci când situația din Iran se agravează și prezintă un pericol pentru stabilitatea regională, trebuie să ne exprimăm preocuparea și condamnarea. Însă declarațiile nu pot fi simbolice și goale de sens. Unii vorbesc despre noi sancțiuni pentru Iran, însă este nevoie de o discuție chiar acum în legătură cu promovarea democrației la nivelul de bază în această țară noi, în Europa de Est, știm ce importante sunt asemenea acțiuni pentru înființarea democrației. Trebuie să se acorde importanță situației politice și democrației, însă experiența cu promovarea democrației în Africa și Orientul Mijlociu trebuie să fie revizuită și reevaluată pentru a vedea ce se poate face în Iran și ceea ce va fi eficient în diverse circunstanțe. Vă reamintesc că dacă Uniunea Europeană vrea să fie credibilă, trebuie să ia și măsuri în Moldova. Curând ne vom confrunta cu un nou test în alegerile din 29 iulie din Moldova. Uniunea Europeană va trebui să facă să ia toate măsurile pentru a se asigura că această țară uh, va beneficia de alegeri democratice. Parlamentul European și instituțiile europene trebuie să fie mai active în acest sens. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. După cum am spus în această după masă, uh, în mod excepțional acordăm câteva secunde în plus, dar acest lucru nu se va mai întâmpla. Acum dau cuvântul domnului Sonic și vă reamintesc că aveți la dispoziție 60 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte clar că trebuie să examinăm problema alegerilor din Iran, dar trebuie în primul rând să încercăm să obținem o declarație din partea autorităților iraniene că vor înceta violențele și că vor elibera demonstranții, ziariștii, precum și cetățenii altor țări care sunt învinovățiți pentru situația aceasta din Iran. Trebuie să respectăm suveranitatea Iranului, dar de asemenea trebuie să reamintim Iranului despre nevoia de a respecta convențiile politice internaționale și convențiile privind drepturile civile, drepturile omului. Mă tem de asemenea că Iranul poate exploata uh, energia nucleară pentru scopuri uh, militare, non-civile. Uh, dar trebuie să ne asigurăm că aceste activități uh, au doar scopuri pașnice. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Copa, Vă mulțumesc. Uh, uh, și eu doresc să exprim condoleanțe celor afectați de accidentul aviatic din Iran. În privința situației, să ne gândim la evenimentele de după 10 iunie. Trebuie să găsim un cadru adecvat uh, pentru acțiunile noastre, pentru a nu permite o impresie greșită. Atitudinea noastră vis-a-vis -vis de uh, acțiunile regimului din Iran nu trebuie să fie puse în legătură cu uh, sancțiunile pe care uh, le-am uh, lua în calcul în legătură cu programul atomic. Democrația nu poate să fie impusă cu mijloace uh, represive. Uh, noi trebuie să găsim calea pentru a determina o consolidare a drepturilor fundamentale din Iran prin contacte cu reprezentanții ai societății civile, iar um, poziția noastră vis-a-vis -vis de modul în care s-au desfășurat alegerile și rezultatele acestor alegeri trebuie de asemenea să fie prezentată răspicat. Trebuie să uh, sprijinim uh, respectarea libertății de expresie în Iran. Mulțumesc, doamne Copa, iar acum domnul Mihail Galer. Vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Găsesc că este foarte bine că avem această dezbatere în prima săptămână a lucrărilor noului Parlament. Din păcate, președinții grupurilor noastre politice s-au pronunțat împotriva adoptării unei rezoluții. Eu cred că o rezoluție ar fi putut să fie utilă. Ar fi uh, trebuit să avem o atitudine foarte fermă să uh, ne uh, exprimăm clar uh, opoziția noastră vis-a-vis -vis de ceea ce în mod oficial a fost prezentat în Iran ca fiind rezultatele alegerilor. Și noi trebuie să spunem ceea ce acolo nu se poate exprima clar. Eu cred că din punct de vedere politic trebuie să tragem concluzia că rezultatul alegerilor nu reflectă voința poporului iranian. Noi trebuie să ne servim de instrumentele de care dispunem pentru sprijinirea drepturilor uh, omului, trebuie să um, sprijinim societatea, societatea civilă, trebuie să o sprijinim pe Sherin Ebadi, care de asemenea încearcă să apere uh, drepturile omului în Iran. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Galer, spune președintele, și dau cuvântul acum domnului Ulrich Lunacek herr ratspräsident meine damen und herren! președinte. Ehm, eu sunt nou aleasă în Parlamentul ehm, European. Recent ne-am întâlnit cu un regizor iranian care eh, ne-a explicat foarte clar că înainte de aceste legeri democrația eh, putea fi cotată cu 20% în Iran după aceste alegeri uh, care din punctul său de vedere au fost un puci uh, nu mai există practic speranțe pentru democrație. Și eu sunt de părere că de fapt uh, alegerile au fost fraudate masiv în Iran și că au fost un puci iar oamenii nu mai au posibilitatea să-și exprime liber opțiunea politică. Pe mine, domnule președinte, al Consiliului mă interesează următoarele. La jumătatea lunii august, Uh, Ahmadinejad uh, uh, va fi reinstalat în funcția de președinte. Ei bine, cum reacționăm? va exista o uh, reprezentare oficială a Uniunii Europene și a statelor membre la acea festivitate? Eu sper că nu pentru că eu cred că după ce acest puci electoral nu poate să mai existe reprezentanți oficiali ai Uniunii Europene sau ai statelor membre la acea festivitate de instalare în funcție. Cred că nimeni din rândurile noastre nu ar trebui să participe la asta. Cum gândiți dumneavoastră în legătură cu acest moment? Mulțumesc vorbitoarei. Iar acum dau cuvântul domnului Antonio Panzeri. Grazie, președinte. C'è sempre il rischio, come sappiamo... Vă mulțumesc, domnule președinte. Întotdeauna este un pericol atunci când discutăm despre problemele externe, că nu suntem suficient de rapizi. Însă, fără îndoială, Parlamentul poate să aibă un rol important în încurajarea implicării europene pe scena internaționale și poate lua inițiative pentru a permite procesului iranian de democratizare să înainteze. După demonstrațiile de stradă din Iran, se pare că s-a așternut liniștea, însă noi trebuie să păstrăm reflectoarele îndreptate către Iran. Trebuie să găsim o inițiativă în conlucrare cu Statele Unite, cu Rusia și alte state uh, pentru a schimba cursul evenimentelor din Iran și să ne referim și la problema nucleară de asemenea. Vă mulțumesc, domnule Panzeri, vă mulțumesc că ați și respectat timpul alocat de vorbire. Iar acum are cuvântul domnul Vidal Quadras. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. În uh, ultimele câteva săptămâni am urmărit cu mare emoție scenele de curaj și bravură în care cetățenii iranieni au uh, înfruntat cu mâinile goale uh, represiunea armată până în dinți. Uh, bărbați, femei și copii au arătat uh, dorința lor de a trăi într-o democrație reală. Domnule președinte, uh, răspunsul Uniunii Europene, reacția Uniunii Europene a fost mult prea slabă, a fost aproape inexistentă. Trebuie să trimitem un semnal politic puternic care să arate clar că respingem această dictatură teocratică intolerabilă. Cel mai bine a fost surprinsă esența problemei de către liderul rezistenței din exil. Trebuie înlăturat uh, liderul suprem și trebuie creat uh, o comisie temporară de experți care să organizeze alegeri sub supraveghere internațională. Orice altceva ar fi o pierdere de timp și uh, prelungirea situației rușinoase. Mulțumesc, domnule Vidal Quatro, spune președintele. Și acum, doamna Omen Reuten. Voorzitter, mag ik beginnen? Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep spunându-i domnului Bild că îi urez bun venit ca președinte în exercițiu al Uniunii Europene va avea câteva luni foarte ocupate pentru că va trebui să își asume responsabilitatea pentru toate evenimentele majore din lume. Dacă vorbim despre Iran, acest regim este foarte greu de înțeles, este foarte greu de știut care va fi următorul său pas. Dacă privim uh, poziția sa religioasă, vedem că este un guvern teocrat. Însă dacă privim corupția din lume, fie că vorbim despre Orientul Mijlociu sau Pakistan, regimul iranian susține asemenea mișcări aproape teroriste și dialogul nu ajută. Cetățenii vor mai multă libertate și este corect acest lucru. Noi trebuie să susținem cetățenii iranieni. Vă cer, domnule Bild, să-mi spuneți de ce Consiliul nu a putut să adopte o declarație mai dură. De ce continuăm să uh, rămânem pe, să nu discutăm drepturile omului. Vă mulțumesc, domnule Guerrero Salon. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate vreau să condamn ceea ce s-a întâmplat în Iran și reprimarea prin uh, guvernul iranian a demonstranților. Vreau să-i susțin pe cei care au uh, solicitat aici să fie impuse sancțiuni, dar în același timp să fie continuat și procesul dialogului. Pentru că întreruperea oricăror relații cu regimurile autoritare nu au dovedit până acum uh, rezultatele scontate, iar cetățenii uh, au avut, din respectivele țări au avut mai mult de suferit. Uh, este șubrezită inclusiv situația celor care încearcă în acele țări să mai apere ideile democratice. Deci, instrumentele de presiune pe care uh, Uniunea Europeană le poate utiliza uh, trebuie să meargă în paralel cu continuarea dialogului pentru a spori în felul acesta presiunea. Mulțumesc, iar Acum Domnul Mapti Alam. Mulțumesc, domnule președinte. Iranul este astăzi principala amenințare la adresa securității internaționale. Încalcă rezoluțiile Națiunilor Unite, Uh, își urmărește cu insistență obiectivul de a se dota cu arma nucleară și uh, și uh, repetă intenția de a distruge statul Israel. Sper că Europa și președinția suedeză vor putea lansa către Iran un mesaj foarte clar prin care să-i arată că există valori care nu sunt negociabile, cum ar fi dreptul la viață, la demnitatea persoanei, libertatea de a alege. Aceste valori nu pot uh, fi ignorate în relațiile bilaterale și de asemenea trebuie spus Iranului că dreptul uh, la existența statului Israel nu este negociabil și că Europa, care a cunoscut Holocaustul, nu va permite niciodată un al doilea Holocaust împotriva poporului evreu. Vă mulțumesc și împotriva statului Israel. Vă mulțumesc, spune președintele. Ultima intervenție înainte de a da cuvântul Consiliului. Ultima intervenție așadar. Domnul Filip Iuvin. Monsieur le Président, je souhaite prendre la parole. Domnule președinte, vreau să iau cuvântul pentru a cere ca Parlamentul European să impună uh, sancțiuni financiare și tehnice împotriva Iranului. Bineînțeles că există foarte multe argumente împotriva asemenea sancțiuni care ar îngrăutăți viața cetățenilor iranieni. Însă mai rău pentru uh, cetățenii Iranului nu ar, ar fi să rămânem uh, fără să, face, să rămânem indiferenți, să ne păstrăm tăcerea. De aceea Uh, Parlamentul nostru trebuie să ceară sancțiuni financiare pentru Iran. Vă mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc, domnule Juvin. Mai avem o cerere de intervenție pe care o voi acorda. Există foarte multe contribuții din partea Parlamentului nostru și este un subiect extrem de important. Îi dau cuvântul domnului Tanok pentru ultima intervenție înainte de Consiliu. Mulțumesc, domnule președinte. Dictatura îngrozitoare din Iran este vinovată de multe crime împotriva propriului său popor, de la spânzurarea bahailor sau homosexualilor și până la crimele din timpul acestor demonstrații ca să nu mai vorbim despre falsificarea totală a alegerilor. Cred, sper că curajul tinerilor protestatari pe care îi salut va duce până la urmă la prăbușirea acestui guvern uh, găunos. Uh, unii colegi sugerează că ar uh, trebui să trimitem observatori în Iran ca să confirmăm dacă a avut uh, loc sau nu o fraudă. Nu cred că ar trebui să încerc, acceptăm să legitimăm vreodată alegeri false care se bazează mai pe puritate religioasă și, ca, ale căror, și unde voturile se numără în spatele ușilor închise. Mulțumesc. Președintele, acum uh, dau uh, cuvântul uh, domnului Carl Bildt din partea Consiliului. Thank you, Mr. President, and I have... Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare atenție diversele opinii exprimate. După cum ați spus, este vorba de, import, de o dezbatere extrem de importantă despre un subiect foarte important. Cel puțin suntem uniți în evaluarea a ceea ce s-a întâmplat, ceea ce am văzut la televizor și mai mult ceea ce am auzit de la oameni, ceea ce este mai mult decât am putut vedea la televizor. Am uh, o problemă cu cineva care spune că nu suntem suficient de clari. Dacă facem o comparație între ceea ce a spus Uniunea Europeană și ceea ce a spus, au spus alte organisme sau alte state din lume, noi suntem cei care am fost cei mai clar, cei mai coerenți și am avut mesajul cel mai puternic din lume. Am fi vrut ca aceste cuvinte să aibă un efect mai mare decât au avut. Însă, cuvintele noastre sunt foarte importante. Discutăm, în primul rând, despre ceea ce s-a întâmplat în Iran după alegerile din 12 iunie. Însă este important să punem accentul și pe ceea ce am văzut la televizor înainte de 12 iunie, pentru că am văzut un Iran destul de diferit decât cel cu care eram obișnuiți. Exista un element în interiorul regimului, un, un element de pluralism și o dorință foarte clară de deschidere, de schimbare, de reformă. Fie că acest lucru reprezenta voința majorității iranienilor sau nu, asta nu putem ști cu siguranță, însă acest lucru a fost semnificativ, ehm, ceea ce este dovedit de către forța reprimării pe care am văzut-o după 12 iunie. Ehm, nu trebuie să uităm ceea ce am văzut înainte de alegeri și semnificația pe termen lung a acestor fapte. Cred că în ceea ce um, credem, domnule Sarius Volski, domnule Convendit, domnule Mauro, avem aceeași opinie dacă ne uităm la evaluarea noastră. Însă cel mai dificil nu este ceea ce spunem, ci ceea ce facem în fața acestei situații și cred că nu trebuie să așteptăm și nici să ezităm între două linii. În primul rând, Uniunea Europeană trebuie să fie vocea clară pentru drepturile omului și din democrație oriunde uh, și oricare ar fi circumstanțele. Există și alți factori, însă aceștia nu trebuie să dilueze în niciun fel uh, susținerea pe care o acordăm drepturile omului. Trebuie să condamnăm folosirea pedepsei cu moartea, să condamnăm uh, uciderile, să cerem eliberarea prizonierilor, să uh, uh, cerem respectarea drepturilor fundamentale care aparțin oricărui cetățean al lumii. Și trebuie de asemenea să fim pregătiți să dialogăm este o politică mult mai dificilă decât cea de a nu face nimic. Este ușor să nu faci nimic, însă să continui este dificil. Trebuie să profităm de experiența istorică de, pe care o avem. Avem o anumită experiență istorică în Europa, reflectată chiar și aici. Acest lucru poate face posibil pentru noi să înaintăm pe acest drum nu trebuie niciodată să credem că dialogul diplomatic poate să rezolve orice problemă, pentru că nu este adevărat. Vor interveni și alți factori în această ecuație, însă nici nu trebuie să uităm că există anumite probleme pe care trebuie să le căutăm pe care trebuie să căutăm să le rezolvăm prin dialog diplomatic problema angajaților ambasadelor sau a studentului francez. Eh, vin dintr-o țară unde 1% din cetățeni au eh, legături cu Iranul. Avem eh, foarte multe situații în care trebuie să ne angajăm să îi ajutăm pe cetățenii individuali fără a crede că acest lucru va soluționa problema globală. Și de asemenea s-a menționat problema nucleară. Sunt unii care cred că există o soluție simplă, însă nu cred că există nicio soluție dacă nu ne angajăm într-un dialog diplomatic. În mod clar, va fi mai dificil în acest lucru în situația uh, actuală. Și discuția din Consiliu de săptămâna trecută a subliniat aceste alegeri dificile pe care va trebui să le facem în următoarele uh, săptămâni sau luni. Noi suntem angajați, Consiliul și Parlamentul, împreună nu doar cu America, Trebuie să implicăm și alții, Consiliul de Securitate ONU, Rusia, China și comunitatea mondială. În acest fel putem spera să putem încerca să rezolvăm problemele imediate și alte probleme care trebuie să fie discutate și rezolvate. Uh, vă mulțumesc pentru această dezbatere care a subliniat unanimitatea pe care o avem atunci când apărăm valorile noastre, însă au fost subliniate și câteva din alegerile dificile pe care trebuie să le facem în anii și lunile viitoare. Știm ceea ce vrem să obținem, însă nu va fi ușor și vă pot asigura că Consiliul va continua să fie extrem de implicat în toate aspectele acestui dosar extrem de dificil. Mulțumesc foarte mult uh, reprezentantului Consiliului. Da, domnul cohn bendit mais on vient d'avoir une information et je voudrais la donner au Aș vrea să vă furnizez o informație. Natalia Estimirova, care era candidată pentru premiul Saharov al Parlamentului European, astăzi a fost răpită la Grozny și se află în mâinile răpitorilor eh, pe care nu-i cunoaștem. Eu solicit Consiliului, Comisiei și parlamentarilor să protesteze pentru ca la Moscova să se audă protestul nostru. Mulțumesc foarte mult, domnule Combendit. Sunt sigur că Consiliul și Parlamentul vor lua notă de ce ați spus și vor lua măsurile corespunzătoare. Dezbaterea privind situația din Iran este închisă. Domnul Howes a cerut cuvântul pe o chestiune personală. Vreau doar să corectez uh, ce a spus colegul meu, domnul Tenac. Nu am cerut uh, săptămâna trecută că dacă circumstanțele justifică Uniunea Europeană ar fi capabilă să trimită o misiune. Dar tocmai pentru că Comisia Europeană nu a avut încredere să uh, facă acest lucru, am exprimat o, o Mm, preocupare legitimă în legătură cu modul în care acele alegeri au fost desfășurate și mă bucur că am putut să corectez. Mulțumesc, spune președintele. Acum, următorul punct pe ordinea de zi este declarațiile Consiliului și Comisiei privind situația din China și numele Consiliului dau cuvântul domnului Carbil, președinte în exercițiu, vă rog. Domnule președinte, o altă dezbatere de